Dau cuvântul doamnei comisar Mogherini. Thank you. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. I know how the hemicycle is after... Știu cum e Hemiciclu după vot. Permiteți-mi să vă spun că am discutat situația din Tunisia, oarecum în imagine? discuție data trecută despre Libia și mi-aduc aminte că cu acea ocazie am spus că Libia, cu siguranță, este una dintre principalele probleme de care trebuie să ne ocupăm în vecinătate. Și e valabil nu doar pentru europeni, ci și pentru țările învecinate, începând cu Tunisia. Și apoi, iată-ne acum aici, la câteva săptămâni după aceea, discutând despre acea situație fragilă care acum e și mai evidentă după atacul care a avut loc săptămâna trecută. Tunisia e un vecin deosebit pentru noi, mai întâi care arată că democrația, libertatea și politica inclusivă pot reprezenta viitorul regiunii. Am fost extrem de impresionată de cuvintele unui băiat care a participat la o demonstrație după atac la Tunis și a spus cei sperie pe teroriști suntem noi, referindu-se la generația lui de oameni de tunisieni care ies în stradă. Și cred că cea mai bună reacție pe care o putem avea la atacul care a avut loc și la fragilitățile Tunisiei este să sprijinim pe acei băieți și fete și pe tunisienii de toate vârstele care au fost în stradă reacționând la atac ca și cetățenii francezi împreună cu ceilalți au reacționat la atacul din ianuarie de la Paris. Toți tunisienii, mai ales tinerii care cred în viitorul țărilor, un viitor deschis, liber și democratic al țării. Cu o zi înainte de atac, am fost aici la Bruxelles împreună cu ministrul de externe al Tunisiei pentru Consiliul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Tunisia și făceam două lucruri. Pe de o parte discutam cum se întâmplă între parteneri, pe de o parte despre evoluțiile pozitive din țară în ultimul an, adoptarea unei noi constituții, alegeri legislative, prezidențiale, guvernul de unitate, dar și elemente care fac Tunisia să fie încă fragilă. Tineretul extrem de educat, dar cu rate foarte mici de angajare, și experiențe foarte slabe în câmpul muncii, locul tinerilor în societate în Tunisia și în special pentru tinerele din Tunisia, faptul că în continuare unii pași ai procesului democratic nu au fost făcuți. Mă gândesc la alegerile locale care trebuie să aibă loc ulterior în cursul anului. Diferențele, clivajele care există între diverse părți ale țării, diverse regiuni cu diferențe uriașe de venit, de condiții sociale și economice ale populației, un sens de disparitate în interiorul țării. Am discutat chiar și posibilitatea de a avea twinning-uri, de a promova înfrățiri între unele orașe din Tunisia și unele orașe sau regiuni din Uniunea Europeană și, de asemenea, provocările de securitate pentru țară, care e legată, în primul rând, de faptul că este una dintre țările, dacă nu țara din regiune, în care numărul de luptători străini e cel mai mare, cam 3.000, dar și legat de situația din Libia și controlul asupra frontierei. Pe lângă discutarea acestor elemente, am făcut și altceva cu ministrul de externe al Tunisiei. Am semnat uh, acorduri, împreună acorduri de cooperare pentru a deschide programele Uniunii Europene către tunisieni către acei tineri din Tunisia, acei întreprinzători, studenți sau cercetători care sunt dornici sau aspiră să participe la programele Uniunii Europene într-o manieră deschisă. Deschiderea căii pentru o cooperare puternică și am hotărât și am discutat următoarea vizită la nivel înalt din partea Uniunii Europene. După vizita pe care am efectuat-o eu, am vizitat Tunisia la o săptămână după ce și-a preluat mandatul noul guvern în luna februarie și am discutat și faptul că marțea viitoare cu președintele Tusk vom vizita țara. La o zi după atac, am avut o discuție la telefon cu prim-ministrul Tunisiei. Nu, de fapt, am făcut un schimb de condolențe din partea mea pentru victimele din Tunisia și atacul pentru inima țării iar el exprima condolențe către mine în sensul Uniunii Europene, mare parte a victimelor fiind europene. Dar îmi spunea un lucru în esență. Îmi spunea, facem tot ce putem ca să reacționăm, să ne asigurăm că acest atac nu întrerupe procesul în care suntem implicați, care e încă fragil și dificil, dar e în derulare și trebuie să fim sprijiniți de prieteni și pe dumneavoastră vă privim ca principalii prieteni. Am transmis acest mesaj Consiliului European care <clears throat> avea loc în aceea zi, pe care le-am deschis cu un minut de reculegere și le-am spus șefilor de stat și de guvern elementele concrete ale modului în care suntem prieteni și prieteni deosebiți pentru Tunisia în această perioadă dificilă modul în care să intensificăm cooperarea și la patru niveluri în care, la care putem. Cooperarea în materie de securitate, sprijin financiar, sprijin pentru economie cu măsuri concrete imediate și cooperare regională concentrată pe Libia. Libia. O să parcurg pe scurt aceste patru chestiuni. 1. Securitatea. Cooperarea în materie de securitate. Securitatea este în centrul democrației, al sistemului democratic, dar și viceversa. Securitatea poate să existe doar cu un proces uh, cu adevărat democratic, respectarea statului de drept a drepturilor omului și știm că un element consolidează pe celălalt. Securitatea consolidează democrația și viceversa. Iată de ce suntem angajați în trei uh, procese de examinare care, din perspectiva Uniunii Europene, în care însoțim Tunisia, în materie de justiție, apoi în gestionarea frontierelor și, în al treilea rând, în reforme în sectorul securității. Acțiunile de control de frontieră vor începe în curând și un program foarte ambițios în uh, materie de securitate, de combatere a terorismului, printre alte provocări, este în faza finală de pregătire și va include 25 de milioane de euro. De asemenea, conlucrăm cu partenerii tunisieni pentru a sprijini reforma sectorului de justiție. Știm că trebuie să facem mult mai mult, mai ales în această perioadă. De fapt, coordinatorul antiterorism s-a deplasat la Tunis la solicitarea mea cu câteva zile înainte de atac și au început să discute cu omologii zone de cooperare, inclusiv dialogul contra terorismului și un pachet de măsuri care vor fi finalizate în aceste zile și sperăm implementate în lunile următoare. E important ca acest proces să existe un parteneriat pe, la, pe picior de egalitate și să discutăm cu partenerii tunisieni. Dar știm că sprijinul pentru stabilitate în Tunisia nu cere doar securitate. Înseamnă, în primul rând, și am subliniat în mesajele publice cât am putut în acele zile, să sprijinim tranziția economică și democratică. Iată ce va face Tunisia puternică. Și cum facem acest lucru? Mai întâi, asistența financiară. Din 2011, Uniunea Europeană și-a dublat și chiar mai mult angajamentele pentru Tunisia. Doar anul trecut, 2014, aproape 170 de milioane de euro au fost alocați către Tunisia. Asistența micro, macrofinanciară de până la 300 de milioane în împrumuturi vine pe lângă acestea, în plus alocații financiare pentru 2015 încă nu au fost stabilite, dar lucrăm deja cu domnul comisar Han pentru a veghea ca Tunisia să primească ceea ce merită și ceea ce are nevoie, ceea ce e și în interesul nostru. Dar, dincolo de asistența financiară, sunt și măsuri concrete, uneori chiar uh, de creativitate, pe care trebuie să le aplicăm pentru a însoți Tunisia pe drumul reformelor al consolidării democrației și economiei. Printr-o integrare progresivă a economiei tunisiene în piața internă europeană, sprijinirea modelului economic ales de Tunisia și maniera și ritmul adecvată pentru propria economie. Acesta ar putea să fie un element. Uniunea Europeană este gata și am început să discutăm cu noile autorități din Tunisia anul trecut sau luna trecută negocieri pentru o zonă de liber schimb uh, cuprinzător și aprofundat, ceea ce va fi important pentru a da un semnal pozitiv investitorilor, cum că pot găsi căi de a sprijini redresarea economiei din țară, ceea ce va aduce rezultate pe termen mediu și îndelungat. Dar există și un element de urgență, de sprijin pentru Tunisia imediat. Deja în prima parte a anului am ajustat cotele de import lunare la ulei de măsline, ceva mic, dar foarte important pentru Tunisia și putem face mai multe în această privință. Comisia studiază și cererea Tunisiei de a se uh, alătura programului Orizont 2020. Sunt doar câteva exemple, pot veni și altele, unde putem schimba lucrurile concret și imediat. Al patrulea element al cooperării, al patrulea nivel de cooperare, cel legat de Libia, pe de o parte e problema frontierei, pe de altă parte e problema mai mare a Libiei care afectează situația din Tunisia. Presupun că unele dintre intervențiile dumneavoastră vor reveni la acest subiect, așa că o să las mai mult pentru răspunsuri la sfârșit, dar dumneavoastră știți și am discutat și la Strasburg data trecută că mărim nivelul angajamentului nostru în eforturile diplomatice. Am găzduit, eu am găzduit o reuniune a 34 de primari din Libia, din diverse localități, acum două zile, luni, la Bruxelles, ascultând ce au de spus, uh, cuvintele lor de disperare pe care doar primarii pot să o înțeleagă în fața propriilor locuitori în situații extrem de dificile. Majoritatea orașelor au fost bombardate în timp ce noi ținam ședința. Pe de altă parte, un sentiment uh, puternic, plin de pasiune de, al nevoii de a avansa, de a ajunge la un acord politic care să permită Libiei să o ia de la început. Acea întâlnire a dus la rezultate bune în ce privește cooperarea concretă, măsuri de edificare a încrederii și un apel la nivelul politic să se obțină rezultate în aceste zile și în aceste ore chiar. Un plan, o idee de a stabili un nou cadru politic, sunt discutate nu doar la Rabat, ci și la Tobruk, la Tripoli și în alte orașe. Și sper și cred că aceasta va fi calea și acestea sunt părerile prietenilor noștri tunisieni, singura cale de a soluționa criza libiană. Aș vrea să mai adaug un lucru înainte de a mă opri și e vorba despre dumneavoastră și Tunisia pentru că cooperarea parlamentară e și ea o parte esențială a sprijinului pe care îl așteaptă Tunisia. E o țară în care implicarea dumneavoastră poate să aibă un impact uriaș. Cele două misiuni de observare a alegerilor și contribuția parlamentară la proiectul în derulare de a ajuta Parlamentul de acolo au fost foarte importante pentru ei și pentru noi, aș spune și aștept cu nerăbdare <clears throat> înființarea Comitetului Parlamentar sau Comisiei Parlamentare Comună cu Tunisia, care e prevăzut în planul de parteneriat privilegiat, Parlamentul European, consolidându-și legăturile cu noul Parlament, poate juca cu siguranță un rol cheie de a consolida democrația din Tunisia. Și vreau să vă spun că am văzut, cred cu toții, membrii tunisienei Parlamentului cântând imnul în interiorul Parlamentului în timpul atacului când se ocupau de examinarea unei legi antiteroriste. Cred că dezbaterea noastră de astăzi este calea noastră proprie de a fi alături de ei, de a le spune tuturor tunisienilor, nu doar parlamentarilor, ci și celorlalți și restului lumii, restului regiunii, ca nu să fie niciodată singuri. Și dacă se îndreaptă spre noi, așteaptă să fie sprijiniți de prieteni, întotdeauna o să fim gata să-i ajutăm. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar. Am uitat să vă spun că nu va exista procedură catch the eye, nu vom accepta cartonașe albastre și vă rog foarte mult să respectați uh, timpul alocat, fiindcă suntem în mare întârziere. Domnul Preda, două minute. Mulțumesc. Doamnă reprezentant, după atacul îngrozitor asupra muzeului Bardo, grupul PP a condamnat acest act. Așa cum am făcut-o și eu acum o săptămână pe rețelele sociale, aș dori să ofer condoleanțele familiilor și rudelor, victimelor și să manifest solidaritatea alături de poporul uh, tunizian. Atacul uh, Bardo a, a făcut, uh, avut ca țintă o țară din regiune care a făcut eforturi pentru a transforma în realitate promisiunile primăverii arabe. În afară de victimele inocente, acest atac dorea să lovească tranziția democratică tunisiană, tranziție care este un scenariu politic și instituțional unic în lumea arabă. Dar haideți să spunem lucrurilor pe nume. Atacul din Tunisia nu este doar un atac împotriva partenerului nostru, ci și un atac împotriva Europei. În primul rând este evident acest lucru, fiindcă majoritatea victimelor sunt cetățeni europeni. Apoi, fiindcă securitatea zonei mediteraneene reprezintă în egală măsură securitatea noastră și cele din urmă, fiindcă atacul la Bardo este un atac asupra valorilor noastre, democrația, toleranța și libertățile fundamentale. Daesh a revendicat acest atac. Ne confruntăm încă o dată cu barbaria unei ideologii violente, clădită pe o interpretare politică a islamului și asupra respingerii celuilalt, aceeași barbarie și intoleranță care a, a făcut ravagii vinerea trecută în Yemen, aceeași barbarie care a fost responsabilă de atacurile împotriva creștinilor din Pakistan, victimele atentatelor sinucigași de pe 15 martie. Iată, nu putem uh, decât să fim fermi în ocrotirea valorilor noastre și să combatem terorismul și fanatismul cu partenerii noștri și, în primul rând, cu, cu Tunisia am susținut tranziția democratică a acestei țări încă de la început și nu uh, trebuie să o lăsăm de izbeliște acum, în acest moment critic. E nevoie de un sprijin internațional real și mă bucur foarte mult că doamna înaltă reprezentant uh, vorbește de dimensiunile acestei cooperări care trebuie să fie consolidată și vreau să vă spun că în câteva zile o delegație a, formată din uh, colegii noștri care fac parte din delegația cu țările Maghreb se va deplasa în Tunisia pentru a Uh, dialoga cu omologii noștri de acolo. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Preda. Urmează domnul Panțeri, 3 minute și jumătate. Grazie, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață, această dimineață m-am întors din Tunisia, unde am avut întâlniri la nivel instituțional cu președintele Parlamentului, mai, mai întâi, care mi-a confirmat că principala țintă a atacurilor teroriste a fost Parlamentul tunisian. Și m-am întâlnit uh, și în uh, discuțiile cu diverse persoane, mi-am dat seama că Tunisia este ținta ideală pentru atacurile teroriste. E o țară care a lansat, uh, a început primăvara arabă și este pe cale către tranziție democratică. Forțele politice din uh, Tunisia clădesc o Constituție modernă. Tunisia are un guvern al unității de câteva luni, ceea ce reprezintă evoluții pozitive. Iar în ceea ce ne privește pe noi, noi ar trebui să ne dăm seama, în egală măsură, că Tunisia este victima atacurilor teroriste, fiindcă este rezultatul pozitiv potențial a acestui, acestui experiment și va fi un model pentru întreaga regiune și pentru Europa. Iar asta ar fi cea mai bună dovadă că se poate, că se poate să ai un viitor democratic liber într-o țară arabă, iar pentru teroriști e de neconceput acest lucru, fiindcă ei nu vor decât să aducă ca haos în toată regiunea Mării Mediterane. Iată de ce noi ce putem face este să, să susținem afirmațiile făcute de președintele tunisian. Terorismul nu este doar o problemă care afectează Tunisia, ci ne afectează pe noi toți. Iar atacul asupra muzeului Bardo a ucis uh, mulți uh, europeni, ceea ce a avut consecințe duble. Pe de o parte, a dus la o spor, o, a crescut teama din cauza evenimentelor din uh, Libia și, uh, și a avut consecințe negative asupra Tunisiei, asupra din punct de vedere economic, din punct de vedere economic, ceea ce privește profitul realizat din turism, trebuie, dacă lucrurile acestea sunt clare, nu avem nevoie de foarte multe vorbe, ci avem nevoie de fapte acum, astăzi, nu mâine. Europa, mai mult ca niciodată, poate juca un rol hotărător față de Tunis, Tunisia în două domenii. Pe plan politic, oferind sprijin instituțiilor și forțelor democratice, acționând uh, la nivel civil și instituțional pentru a uh, clădi uh, anticorpii care pot lupta împotriva invaziei statului islamic și apoi uh, ce, o sarcină care ne revine nouă Parlamentului European, precum și contribuțiile financiare care sunt vitale. Similar cu ce am uh, convenit pentru Ucraina este un uh, teren de testare pentru politica noastră de vecinătate. Dacă putem da dovadă de flexibilitate și putem identifica priorități, atunci aceasta va fi încurată cu succes, iar pentru noi, pentru socialiști și democrați, Tunisia este o prioritate. Uh, îmi dau seama că în altul reprezentat uh, cunoaște acest lucru, dar vă rog să țineți cont de solicitarea noastră de a se lua o decizie politică cât mai curând cu putință da, așa cum a spus și noastră, la, în afară de la Comisie și la Consiliu, trebuie să, se, să existe o, uh, un rezultat concret al acordului de asociere care s-a semnat pentru a ne asigura că faptele reflectă analiza situației. Mulțumesc un minut, domnul Tanak. Mulțumesc. Vreau să-mi exprim condoleanțele față de familiile și victimele atacului din Tunis din 18 uh, martie. Au murit peste 20 de persoane, un atac uh, extraordinar. S-a tras în uh, oameni, în turiști, în vizitatori cu arme automate. Și acest atac, nu știm, a fost sau nu întreprins de ISIS, dar arată care este amenințarea manifestată de teroriștii jihadiști. Tunisia este o țară preponderent musulmană. În urma primăverii arabe, Iată că teroriștilor nu le pasă pe cine mai omoară, creștini, musulmani, uh, evrei. Vor doar să nu le stea nimeni în calea califatului utopic. Sarcina noastră în Uniunea Europeană și în această instituție este să facem tot ce ne stă în putere din punct de vedere economic și din punct de vedere al securității pentru a ajuta Tunisia să devină o democrație. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kollege Tenok. queridos colegas, tal y como... Mulțumesc. Așa cum s-a spus deja la ultima reuniune plenară, dezbătându-se Libia, această țară este periclitată și stă în pragul colapsului. Înalta reprezentantă a spus că Situația din Libia, de fapt din Africa de Nord, reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană, pe picior de egalitate cu situația din Ucraina. Și totuși, nu mi se pare că, din punct de vedere economic sau politic, există egalitate. Pentru că două treimi din fondul pentru vecinătate se axează pe țările din vecinătatea estică, unde avem o populație de vreo 12 milioane de oameni, dar în Sud avem 22 de milioane de oameni și într-acolo nu există un flux monetar atât de mare. Deci se pare că totuși prioritățile nu sunt uh, egale. Situația în sudul uh, Uniunii Europene este una extremă și de aceea politica de vecinătate trebuie prelucrată în așa fel încât să devină mai echilibrată uh, astfel încât să reușim să respectăm angajamentele și față de partenerii din, și vecinii din Sud. Atentatul terorist nu doar că uh, a fost un atentat la adresa democrației, ci uh, iată că a afectat uh, primul sector economic, turismul. Tunisia este singura țară unde într-adevăr a avut loc o tran- tranzi- tranziție cu adevărat democratică. În niciun alt stat uh, arab nu uh, mai există un guvern islamist care să fi câștigat și apoi să fi pierdut alegerile în, ale- în urma unor alegeri libere. Nu mai există o asemenea poveste. Nu există autocrație, că ea religioasă sau uh, de altfel, dar Tunisia este o, uh, ex, o excepție. Și iată că acum uh, e periclitată. Ar trebui să facem tot posibilul și să oferim Tunisiei toate mijloacele care ne stau la dispoziție pentru a oferi ajutor în urma unui plan exhaustiv. Nu ne putem permite să avem uh, un alt uh, focar, uh, un alt conflict în acea zonă. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Couso Permui. Señor presidente, gracias señora Mogherini por... Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Mulțumesc și doamnei Mogherini pentru că a venit în fața noastră și noi condamnăm aceste atacuri îngrozitoare comise în numele fanatismului. Dar au existat avertismente în țările acestea sărăcite, au mai fost astfel de atacuri și nu am acordat suficientă atenție. Reacția dumneavoastră, doamnă reprezentat, v-ați referit la Libia și nu ați greșit, pentru că amenințarea terorismului jihadic nu se poate realiza izolat de la o țară la alta. Abordarea pe care răul din Orientul Mijlociu, ca rezultat al dictaturii, al terorismului, precum ISIS, și trebuie să spunem clar că această organizație teroristă este rezultatul amestecului. E o tentativă de a asigura dominația geopolitică acolo și unele țări din regiune s-au amestecat. Statul islamic e bine finanțat și bine înarmat. Cred că sunt multe elemente care au contribuit la destrămarea unor structuri democratice. Dar acum nu e momentul unor aventuri imperialiste unilaterale sau pentru a servi interesele atlantice care poate nu sunt calea noastră. Mulțumesc. Danke, colegi. Mulțumim foarte mult. Urmează două minute doamna Lochbieler. Mulțumesc, domnule președinte. Atacul din Tunis uh, s-a soldat cu cel puțin viața a 22 de civili. Iată că ISIS și-a asumat răspunderea. Doamnă, doamnă Mogherini, la scurt timp după acest atentat ați uh, uh, oferit ajutor și nu v-ați uh, axat doar pe măsuri de securizare, ci și pe măsuri de ajutorare democratică acest lucru l-ați prezentat astăzi în detaliu și este important, pentru că în Europa trebuie să manifestăm solidaritate față de Tunisia în această vreme grea și trebuie ca, după mesajele noastre, să vină și fapte, să oferim uh, sprijin Tunisiei pentru ca aceasta să devină mai puternică. Sprijinul acesta ce înseamnă? să nu, ca acest atentat să nu fie un, uh, un pas înapoi în cursul democratic al Tunisiei. Mii de tunisieni în ultima săptămână au ieșit în străzi. În cadrul protestelor a fost reluat un slogan al Revoluției din 2011 se spunea pe atunci, nu ne este teamă și acum se spune, nu ne este teamă de terorism. Există o amenințare globală manifestată de jihadiști și acest mesaj ar trebui să fie nu doar unul valabil pentru Tunisia, ci pentru întreaga regiune, chiar și pentru Europa. Nu ne este frică de terorism. Acest lucru ar trebui să fie și un avertisment în fața unor reacții exagerate și pripite eu cred că sarcina noastră este aceea de a-i sprijini pe tunisieni astfel, să ia măsuri pe protecție uh, în fața terorismului uh, în acord cu respectarea demnității și a drepturilor omului. Uniunea Europeană trebuie să sprijine instituțiile statului de drept are loc forumul social european uh, la Tunis și faptul că se întâmplă acest eveniment arată că există solidaritate față de societatea tunisiană. Mulțumesc. Mulțumim, doamne Lochbiller. Are cuvântul două minute domnul Castaldo. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. De ce a lovit această tragedie pe Tunisia? În ultimele luni m-am dus de trei ori la Tunis ca să văd buna derulare a alegerilor în singura țară în care primăvara arab a dat eh, roade. Astăzi, când mă la imaginile celor morți în Atentă, știu că nu vor reuși să șteargă momentele pe care le-am trăit. Imagini pline de entuziasm, acest angajament incredibil al poporului tunisian pentru a organiza alegerile. Mulțumesc, mulțumesc că ne sprijiniți și ne încurajați în timp ce ne regăsim libertatea cuvântului, a votului și a părerilor, a opiniilor pentru a ajunge la o reformă socială echitabilă, începând să construim un viitor mai bun pentru copiii noștri. Pretutindeni în birourile de vot, uh, m-am bucurat de ospitalitate, căldură. Am vizitat și acest muzeu, acest minunat muzeu Bardo și colecție de muzicuri care arată trei milenii de schimburi și relații între Europa și Africa de Nord. Deci, de ce Tunisia? Pentru că cineva vrea să distrugă turismul, economia de acolo, să sugrume democrația și vocea cetățenilor tunisieni pentru a arunca țara în anarhie, apărând poziții de forță cu placarea violenței, pentru a face să creadă cu teroarea că nu poate să existe o legătură între islam și democrație. Și nu doar teroriștii au acest interes, din păcate. Dacă cădem în capcana șocului civilizațiilor sau religiilor, această retorica falsă. Eu cred cuvintele regelui Iordanie, care spune că musulmanii din întreaga lume nu vor permite teroriștilor să exploateze credința pentru a comite o barbarie de netolerat. Nu trebuie să le permitem să ne exploateze nici pe noi. Trebuie să intensificăm eforturile în mod concret, pentru că doar cooperând și conlucrând în domeniul economic, politic, de securitate, social și cultural, vom învinge întotdeauna împreună cultura forței cu forța culturii. Da, dragi colegi, suntem cu toții tunisieni. Mulțumim, domnule Castaldo. Un minut, domnul Borghezio. Alto reprezentante, nu limitiamoci ale... Mulțumesc. Nu trebuie să ne limităm la condolențe, chiar dacă, bineînțeles, normal să ne exprimăm condolențele față de victime. ISIS cu ISIS nu lupți uh, cu, prin intermediul rugăciunilor. Europa trebuie să ofere resurse militare și de servicii secrete Tunisiei. Nici nu să trimită funcționari care să se plimbe de aici colo și să fie cazați în hoteluri de 5 stele. Ar trebui să închidem uh, frontiera cu Libia. Asta este foarte important, să o închidem pur și simplu. Deplâng ce s-a întâmplat și reacția unor guverne care n-au făcut nimic să combată fenomenul luptătorilor străini și care sunt primii care sunt în linia întâi și plâng la înmormântările victimelor. Trebuie să facem ceva pentru a lupta împotriva acestui pericol și pentru a da ajuta Tunisia, ce am putea face ar fi să mergem în vacanță în Tunisia. Mulțumesc, domnule Borghezio. La final, pentru concluzii, doamna comisar Mogherini. Uh, corespondere al... Uh, Mulțumesc. Voi începe prin a răspunde domnului Borghezio. Tot ceea ce ține de controlul frontierelor între Libia și Tunisia reprezintă un subiect pe care l-am discutat cu ministrul de afaceri externe cu o zi înainte de atac și uh, la acea reuniune mi-a spus că Tunisia nu e interesată și nu vrea să-și închidă frontiera cu Libia. Eu respect țările și deciziile luate de autoritățile de acolo, mai ales când spunem că avem de-a face cu o țară care se bucura de o tranziție de succes și primul principiu uh, Uh, în sprijinul nostru trebuie să fie respectul față de deciziile luate de autoritățile tunisiene. În mod clar, această provocare e una comună și e clar că nu e niciun fel de ciocnire a civilizațiilor. suntem cu toții la oaltă, europeni, non-europeni, uh, Uh, musulmani, creștini, atei. E clar că acest atac a fost nu doar la adresa Tunisiei, ci și la adresa Europei. Deci nu există niciun fel de uh, clash, dacă vreți, ci avem uh, aici o activitate comună, întreprinsă cu răbdare, uh, o activitate dificilă, dar pe care ne o asumăm împreună combatem terorismul și violența. Nu trebuie să uh, ne facem iluzii că rezolvăm această problemă cu măsuri de securitate. Măsurile de securitate există și au fost implementate, dar acest lucru este o provocare pe care o vom câștiga doar dacă investim cu adevărat în tânăra generație de tunisieni, să le oferim un loc în societate, demnitate, un loc de muncă, pentru că de asta au nevoie acești tineri. Asta au cerut ei în momentul în care, cu ani în urmă, au început revoluția vor demnitate. Și aceasta este sarcina noastră, să oferim sprijin cu respect. Să urmărim, să însoțim Tunisia cu toate resursele pe care le avem, dar respectând demnitatea. Au fost câteva puncte specifice care au apărut în dezbatere și menționez uh, două cu precădere. Odată, revizuirea politicii europene de vecinătate. De fapt, da, am discutat exact despre asta cu Tunisia cu o zi înainte de atentat e subiectul care se va afla pe ordinea de zi pe 13 aprilie la o conferință la Barcelona cu uh, vecinii noștri de la sud de Mediterană. Vom discuta de asemenea și cu partenerii estici în mai. Va fi revizuită politica de vecinătate europeană. Este un lucru important pentru noi și pentru partenerii noștri. Ar trebui să fie un instrument de excepție această politică. Dar n-ar trebui să fie un exercițiu birocratic, ar trebui să fie o oportunitate pentru noi toți de a regândi într-o atmosferă de respect reciproc care sunt provocările cărora trebuie să le facem față acum, fiindcă diferă față de cele din urmă cu 10 ani. E vorba de stabilitate, terorism, uh, fragilitatea instituțiilor de stat și Libia. așa cum a spus cineva, provocările nu sunt doar pentru Libia, pentru că victimele în fața terorismului sunt egale. Da, sunt victime egale și există și alte atacuri soldate cu alte victime. Poate că am menționat mai puțin celelalte victime, dar subliniez, victimele contează la fel de mult, sunt egale și vreau să menționez victimele din alte uh, zone ale lumii. De exemplu, din Nigeria. Vedem ce se întâmplă și în Yemen. Nu e subiectul dezbaterii din această seară, dar trebuie să fim foarte, foarte prudenți. Să nu, aplică, să nu aplicăm uh, dubla măsură în momentul în care examinăm situația. Conflictele regionale nu trebuie să escaladeze și aici reiau apelul făcut de unul dintre vorbitori din această seară. Poate că ar trebui să avem uh, mai degrabă răspunsuri nu unilaterale, ci multilaterale și sunt de acord cu asta. De fapt, lucrăm la așa ceva de ceva vreme cu um, ONU și cu, uh, cu Liga Arabă și partenerii noștri din regiune. Cred că a sosit momentul ca toată lumea din regiune să își asume răspunderea și să acționeze în consecință. Avem nevoie de un cadru regional care împreună cu uh, cadrul multilateral și internațional oferit de UE și ONU să aibă drept rezultat nu doar o reacție, ci și o acțiune, să avem uh, soluții pe termen lung. Pentru că de prea multe ori se întâmplă astfel. Uh, tentativa, în ghilimele, de a rezolva o criză devine în sine o nouă criză. Deci trebuie să fim uh, inteligenți să ne uităm către Libia, dar nu să ne oprim acolo, pentru că trebuie să preîntâmpinăm noi crize și să combatem terorismul și să-l prevenim în regiune. Un alt aspect la care vreau să mă refer este acela al distribuirii resurselor și fondurilor. S-a discutat uh, sau s-a menționat uh, distribuirea inegală, cu două treimi către est și o treime către sud. E o regulă nescrisă. Uh, dar e nescrisă și în sens invers, pentru că două treimi de obicei uh, se duc către sud și o treime către est în termeni reali. Sigur că e o dezbatere pe care putem să o purtăm la nesfârșit, dar am vrut să subliniez acest uh, aspect, pentru că exact asta e realitatea și nu viceversa. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim, doamne comisar Mogherini! Se închide această dezbatere.